sau verificarea mandatelor. Ich teile Ihnen mit. Vreau să vă comunic care sunt grupurile care s-au format în Parlament. Grupul Partidului Popular European Creștin Democrați, PPE. Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților în Parlamentul European, SD grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, ALDE, grupul Verzilor, Alianței Libere Europene, Verzil ALE, conservatori și reformiști europeni, grupul confederal al Stângii Unite Europene, GUE-NGL, Grupul Europei, Europa Libertății și Democrației, cu acronimul corespunzător, conformitate cu articolul 30 aliniatul 5 al regulamentului de procedură și a declarațiilor din acest aliniat, aceste grupuri au fost sub acest titlu comunicate președintelui. Dragi colegi, aș vrea să